we have enough members. You are representative of... Sunteți reprezentanți ai tuturor grupurilor. Bună seara! Îl prezint pe comisarul Sefcovic, care a fost mai punctual decât noi și a sosit aici înainte de a-i da cuvântul pentru intervenția sa, aș fi vrut să termin punctul uh, de la ordine de zi care privește uh, hotărârile luate de coordonatori. Uh, toate punctele de pe ordinea de zi au fost confirmate în privința redactării avizului privitor la măsurile ambientale. S-a hotărât să se încredințeze această sarcină unui membru al ECR în privința aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale pe 2011. Raportul uh, uh, revine unui coleg din grupul ADE și în privința uh, bugetului și relației cu mediatorul european, raportul este al unui membru FDI. În ceea ce privește rezoluția despre drepturile animalelor, țineți minte, data trecută hotărâsem să propunem uh, o discuție în viitoarea plenară de la Strasburg și coordonatorii au uh, elaborat uh, împreună, au, au fost de acord cu documentul elaborat de secretariat, deci continuăm pe linia deciziei anterioare. Uh, aștept încă uh, din partea delegațiilor, indicarea membrilor care vor lua parte la misiunile pe care le-am hotărât la ședința precedentă. Uh, până la sfârșitul acestei săptămâni, coordonatorii vor transmite președinției uh, numele celor care vor face parte din uh, delegațiile pentru Germania și Republica Cehă. Încercăm să abordăm problema uh, mm, divergenței dintre dreptul la informare pe care încercăm să îl punem în practică prin publicarea tuturor datelor privitoare la lucrările noastre și dreptul de privacy eh, pe care chiar mulți cetățeni îl revendică adresându-se nouă, va, fi, va exista prin urmare o cale de acces rezervată membrilor comisiei și aceștia vor avea obligația să păstreze confidențialitatea asupra datelor. Am eh, început să-i ascultăm pe cei din grupul de informare privitoare la regiunea de coastă spaniolă. Săptămâna trecută s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților din Spania. S-a creat o climă pozitivă, un climat pozitiv între componenții grupului și autoritățile spaniole. Sperăm să putem uh, avansa în această uh, Uh, chestiune care se prelungește de mult. Ordinea de zi pentru viitoarea uh, reuniune uh, o veți primi în curând, deci aprobarea din partea coordonatorilor va avea loc tot astăzi, peste câteva ceasuri. Mai sunt câteva puncte care au fost au rămas din ordinea de zi. Am informat format coordonatorii, aș dori să informez întreaga comisie că am primit o invitație din partea vicepreședintei comisiei, doamna Vivian Reding, să luăm parte la o consultare cu reprezentanții societății civile pentru a aprofunda conceptul de cetățenie europeană. Bineînțeles, noi ne vom angaja să facem sugestii, să ne aducem contribuția la acest uh, eveniment uh, care uh, asigură comunicarea cu cetățenii. Nu au fost alte comunicări în timpul lucrărilor grupului coordonatorilor, deci încheie acest punct și trec la punctul cel mai important al zilei, care este audierea cu domnul vicepreședinte Sevcovici, căruia îi mulțumesc personal în numele întregii comisii pentru uh, atenția pe care ne-o acordă, pentru că ne dă ocazia acestei confruntări în ciclul de audieri pe care reprezentanții comisiei uh, îl uh, oferă tuturor comisiilor, chiar dacă noi nu suntem o comisie legislativă. punctele nevralgice pentru noi în desfășurarea muncii noastre sunt uh, uh, determinate de cetățeni și, după cum știți, domnule comisar, noi avem o agentă de priorități pe care o precizăm pe baza mm, uh, inputului primit de la cetățeni. E nevoie să beneficiem de o colaborare din partea Comisiei și în multe cazuri noi nu verificăm în funcție de interesele cetățenilor care este reacția comisiei. Timpii sunt foarte lungi și de multe ori conținutul răspunsurilor sunt e foarte vag mai rămâne deschisă și problema care s-a mai ridicat și anume schimbul de comunicări cu Comisia în legătură cu acele petiții sau reclamații pe care Comisia le primește direct, Comisia Executivă. Noi comunicăm în numele cetățenilor și uh, stabilim această colaborare. Nu se întâmplă însă așa atunci când mm, cetățeanul se adresează direct Comisiei Europene. Uh, credem, prin urmare, că ar fi util să coroborăm aceste reclamații pentru a avea un cadru mai uh, clar al doleanțelor cetățenilor. Al doilea punct pe care doream să-l supun atenției domnului comisar, ca să ne poată eventual uh, da ultimele știri în legătură uh, cu evoluțiile recente, este cel privitor la inițiativa populară. Noi am fost protagoniștii uh, acestei inițiative, am demarat un parcurs. Comisia noastră a jucat un rol în desfășurarea procedurii, participând uh, la organizarea audierilor, la uh, modificarea regulamentului. Această uh, acțiune însă a luat de acum o cale diferite și comisiei noastre nu îi se mai recunoaște rolul de organizator alături de comisiile de specialitate. Deci ne pare foarte rău că se întâmplă așa și credem că tocmai pentru că nu suntem o comisie legislativă am fi putut să avem un rol mai eficace în ascultarea acestor cetățeni care se propun în calitate de eh, legislatori. Un ultim punct. Uh, uh, am vorbit, am schimbat câteva păreri uh, în mod informal deja cu comisarul. Privește petițiile supuse atenției noastre privitoare la școlile europene. Noi am informat deja comisia, domnul comisar Sevcovici știe care sunt punctele dureroase. Uh, Uh, din perspectiva cetățenilor interesați și ne-ar face plăcere să ne spună care sunt uh, ultimele uh, noutăți și dacă putem să cooperăm pentru a ajunge la soluționare. Vă dau cuvântul și vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată comisiei noastre. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru momentul foarte bun pe care l-ați ales, pentru că am fost aici ultima dată în septembrie 2010 și atunci ne aflam încă în faza de pregătire. Ne ocupam de inițiativa cetățenească atunci și m-ați rugat să am grijă, să mă ocup de toate aspectele, să fac ordine uh, ca să putem face presiuni amicale asupra statelor membre, să ne asigurăm că toate procedurile sunt bine clarificate și ordonate. Uh, amintiți-vă că trebuia ca noi la Comisie și de asemenea și statele membre să fie pregătite pentru prima inițiativă cetățenească. De fapt, inițiativa cetățenească nu există de atât de mult timp, a intrat în vigoare în 1 aprilie, a fost o duminică, și mă bucur să vă spun că prima propunere de inițiativă cetățenească a sosit la doar câteva minute după miezul nopții. Deci, cetățenii Europei au uh, folosit chiar primele clipe disponibile pentru a-și transmite inițiativele către Comisie. Și mă bucur că astăzi la Comisia dumneavoastră pot să anunț oficial că mâine vom sărbători Ziua Europei înregistrând prima inițiativă cetățenească europeană va purta un număr foarte simbolic ECI 2012-0001. Mă bucur de asemenea că prima inițiativă și prima propunere de inițiativă uh, comportă un simbolism foarte puternic, se numește fraternite și este o inițiativă legată de tineri, legată de Europa, legată de mobilitate, despre cum să folosim programele și fondurile europene pentru o mai bună înțelegere a diferitelor culturi și națiuni din Uniunea Europeană și ca să promovăm schimburile între tineri și să promovăm o mai bună educație pentru tineri. Mă bucur foarte mult de faptul că aceasta este prima propunere înregistrată de inițiativă cetățenească europeană pentru că corespunde perfect cu atmosfera actuală și sper că împreună să uh, ne asigurăm că Uniunea Europeană are multe de oferit generației tinere. Mă bucur că tinerii vor fi primii care vor beneficia de această șansă. Dacă vă uitați pe internet, pe pagina de internet, cred că veți fi impresionați de cât s-a realizat într-o perioadă atât de scurtă și sigur că așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu organizatorii. Trebuie să vă mai spun că în zilele următoare vom anunța deciziile privind încă cinci inițiative Trebuie să ne punem la punct analiza juridică și, ca să știți, această propunere de inițiativă, aceste propuneri se referă la uh, comunicații mobile, animale, bunăstarea animalelor și cercetare. Trebuie să știți că aceste inițiative uh, vor fi tratate cât se poate de rapid. La începutul anului am fost uh, destul de îngrijorat în legătură cu situația din statele membre și am discutat chestiunea la uh, Consiliul de Afaceri Generale cu ministrii de resurt și le-am spus că noi nu dorim ca inițiativa cetățenească europeană să intre în vigoare fără ca statele membre să fie pregătite și fără să existe o structură electronică adecvată pentru a răspunde uh, dorințelor cetățenilor. Mă bucur să spun că astăzi, cu excepția Republicii Cehe, unde așteptăm încă semnătura președintelui care să valideze legea, în rest, toate statele membre au uh, făcut pregătirile necesare, au desemnat autoritățile care să se ocupe de inițiativele cetățenești europene și chiar și în Republica Cehă va mai dura probabil doar câteva zile până când uh, inițiativele cetățenești europene vor primi unda verde. Trebuie să cooperăm îndeaproape cu Comisia dumneavoastră în domeniul inițiativei uh, europene a cetățenilor, pentru că sunt convins că mai ales uh, organizatorii, de exemplu, vor prezenta propuneri care nu se vor califica ca inițiative cetățenești din cauza uh, subiectului. De exemplu, dacă așa se va întâmpla dacă se propun inițiative al căror subiect ține de tratatul Euratom dacă sunt uh, subiecte care nu intră în sfera de aplicare a uh, inițiativelor cetățenești, sunt convins că organizatorii se pot uh, orienta către, către dumneavoastră. Și dacă nu își vor putea prezenta propunerile ca inițiative cetățenești, sunt convins că vor încerca să le transforme în petiții. Sigur că mă puteți întreba dacă Comisia Uh, nu va dori să-și utilizeze competențele de a respinge sau de a accepta anumite uh, petiții sau inițiative cetățenești. Dacă vor fi cazuri de uh, proastă gestionare administrativă, cetățenii se pot adresa ombudsmanului și acesta poate să răspundă cetățenilor și dumneavoastră îi puteți ajuta pe cetățeni. Și sigur că există și o cale de atac juridică. Dacă nu sunt respectate criteriile, atunci se pot adresa chiar curții de justiție care are ultimul cuvânt de spus. Atunci când v-am explicat uh, care este munca de pregătire pe care am făcut-o și cât efort uh, am uh, făcut, vă spuneam că am încercat să facem din inițiativa cetățenească una cât mai ușor de utilizat. Cred că puteți vedea și pe pagina de internet. Am aprobat software-uri open source pentru aprobarea semnăturilor online și uh, urmărim evoluțiile cele mai recente cu privire la utilizarea uh, mediilor sociale în legătură cu site-ul inițiativei cetățenești. Deci să se poată transmite aceste date pe Facebook, pe Google+, pe Twitter și pe alte rețele sociale. Dorim ca această inițiativă să se bucure de cât mai multă atenție, desigur. Aș dori să vă mai spun că apreciez foarte mult uh, activitatea comisiei dumneavoastră și modul în care vă exprimați în mass media socială. Eu vă urmăresc pe Twitter și uh, mesajele dumneavoastră de acolo sunt foarte utile pentru mine. Uh, Mă bucur că încercați să stârniți uh, interesul cetățenilor și prin intermediul acestor platforme și uh, sper că tot așa vom continua cu toții pe viitor. Doamnă președinte, S-a vorbit despre tratarea petițiilor la modul general. Știu că lucrați acum la raportul anual de activitate pentru 2011 și, uh, din câte am văzut până acum, trebuie să vă spun cu titlu personal că raportul este foarte bun și că eu sunt, bineînțeles, foarte bucuros că se menționează cooperarea cu serviciile comisiei. Am uh, ascultat-o pe doamna președinte cu mare atenție și știu că sunt domenii unde putem să ne mișcăm mai repede și mai bine și Știți că uneori, dacă nu suntem suficient de rapizi, e din motive de constrângeri juridice sau de orar, însă eu doresc să vă asigur că facem eforturi pentru a avea cea mai bună abordare posibilă față de petiții și încercăm să cooperăm cu dumneavoastră într-un mod cât mai eficient și cooperant. Aș dori să mai subliniez un uh, subiect din proiectul domnului Chichester, care se potrivește foarte bine cu momentul, cu spiritul anului 2012. E vorba de planul de a avea un contact direct cu cetățenii printr-o uh, uh, anumită interfață. Am, am vă vorbeam de uh, social media, de Twitter, într-adevăr, aceasta este calea de progres pentru că așa se poate ajunge la cât mai mulți uh, Beneficiar și e nevoie de o interfață eficientă pentru asta. Uh, știu că în administrația europeană peste tot trebuie să se analizeze ce e nou, cum putem folosi cât mai bine noile tehnologii și cum le putem folosi într-un mod cât mai eficient. Trebuie să introducem informațiile și în sistemul de informații al pieței interne, mai avem și sistemul Solvit, uh, care sperăm să fie tot mai eficient pe viitor și mă bucură faptul că și Parlamentul European analizează moduri de a utiliza aceste instrumente cât mai bine pentru o mai bună comunicare cu cetățenii. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, am să-mi închei uh, remarcele prezentând o scurtă notă uh, despre școala europeană. Mă bucur că ați menționat acest subiect uh, aici, astăzi, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. E vorba de un subiect care este în permanență prezent pe masa mea de lucru. Ne aflăm acum într-o fază de mari provocări legate de guvernanța și gestionarea școlilor europene. Noi monitorizăm îndeaproape modul în care uh, firmele respective au acționat și au luat deciziile la începutul anului și am susținut și propunerea bugetară pentru 2013, atât pentru școlile de uh, tip 1 și cât, cât și pentru cele de tip 2, reprezintă 6,8%. Am văzut că statele membre s-au arătat destul de sceptice, se întrebau dacă această mărire, această majorare nu cumva e prea mare. Și am rugat Direcția Generală Resurse Umane și Direcția Generală Bugete să analizeze fiecare punct din propunere. Și să știți că Comisia susține proiectul de buget așa cum a fost propus, pentru că am făcut foarte multe reforme în ultimul an, am făcut foarte multe verificări, teste de eficiență în școlile europene și um, directorii școlilor europene au făcut și ei eforturi enorme pentru a implementa standardele, dar realitatea este că trebuie să avem grijă de un număr tot mai mare de copii. Avem uh, probleme legate de detașarea profesorilor, care este în scădere, ceea ce înseamnă că statele membre se gândesc de două ori înainte să detașeze un profesor, ceea ce înseamnă că trebuie să căutăm profesori pe piața locală, ceea ce este, desigur, mult mai costisitor și uh, bugetul nu prevede, de fapt, astfel de cazuri. Știți în același timp că anul acesta se vor deschide două școli noi, una la Lacan, una la Luxemburg? Și toate acestea nu sunt suficiente pentru că școlile europene sunt supraaglomerate, de aceea, crearea unei um, a cincea școli la Bruxelles este în permanență discutată. Încercăm să negociem cu autoritățile belgiene. Ce v-aș ruga eu ar fi să susțineți propunerea de buget când va ajunge la autoritatea bugetară, să ne ajutați să explicăm statelor membre și autorităților uh, responsabile, că școlile europene sunt o legătură foarte importantă pentru ca mm, funcționarii și copiii lor să-și păstreze contactul cu țara de origine, să-și păstreze limba, cultura, să cunoască istoria statelor membre și nu poate fi în niciun fel înlocuită o școală europeană în sistemul european. Voi reveni asupra acestui, acestui subiect în fața dumneavoastră, probabil peste câteva săptămâni. Am scris ministrilor învățământului și am mers și la Consiliul Ministrilor Învățământului. Am continuat să transmit chestionare tuturor reprezentanțelor permanente din Bruxelles, uh, adresându-le întrebări concrete referitoare la uh, modul în care ar dori să schimbe situația. Și uh, dacă comisia dumneavoastră dorește să afle mai multe, îmi va face mare plăcere să vă ofer informații mai precise. E destul de clar că, date fiind problemele de detașare a profesorilor, uh, sperăm să găsim totuși o soluție. Așadar, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult că Uh, m-ați invitat, că am putut aborda aceste trei puncte de pe ordinea de zi și mulțumesc și deputaților care au avut răbdare să mă asculte, chiar dacă am vorbit atât de mult. Mulțumesc! Grazie, grazie al comisario Sefcovic. Eh, a questo punto eh, lo spazio... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Șefcovici. Acum puteți eh, adresa întrebări domnului comisar. Domnule Auken, mulțumesc foarte mult. Noi suntem Comisia Cetățenilor, iar dumneavoastră sunteți comisarul răspunzător pentru relațiile cu cetățenii, deci un dialog foarte adecvat. Am câteva întrebări care nu sunt legate neapărat direct de uh, prezentarea dumneavoastră, dar uh, are de-a face cu uh, atribuțiile dumneavoastră din cadrul Comisiei, și anume comunicarea cu, cu cetățenii și comunicarea cu noi. În primul rând, sunt convinsă că știți uh, de raportul din proprie inițiativă din Comisia Juri în legătură cu buna administrare. Eu sunt raportoare pentru aviz din partea comisiei noastre și uh, sper că uh, îi vei da, veți da acestui raport uh, o poziție puternică și pentru că avem nevoie de proceduri care să funcționeze foarte bine. Uh, Uh, pentru gestionarea relațiilor dintre instituții și cetățeni. Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să vă asigurați că lucrurile vor decurge așa și că se uh, va um, ține cont în ecuație și de principiul serviciului. E vorba de cetățenii care trebuie să fie centrul atenției noastre, pentru că astfel toată lumea are de câștigat problema nu este că trebuie să protejăm administrația, ci mai degrabă să ajutăm cetățenii să fim în slujba lor. În al doilea rând, aș dori să știu care este uh, starea, uh, uh, de fapt, situația legată de revizuirea directivei privind evaluarea impactului de mediu. Adesea uh, ne confruntăm cu situații în care nu se poate reacționa decât după ce are loc un uh, dezastru, o catastrofă. Ar fi extraordinar dacă am putea reacționa înainte ca un uh, astfel de eveniment să se producă. Într-o întrebare în legătură cu 1049, cu acel copil rău, documentul 1049 în legătură cu accesul la documente, avem o procedură puternică și dorim să avem și o continuare a temeiului legal îmbunătățit uh, prevăzut de noul tratat. Trebuie să avem grijă să nu uh, distrugem 10.49. Uh, noi avem puterea, noi avem majoritatea. Deci vă rog să respectați cerințele și dorințele cetățenilor. Și în final, în legătură cu procedura de încălcare, sper că a început uh, să se uh, anunță pe site-ul Comisiei când se încheie procedurile astfel încât toată lumea să poată vedea ce s-a întâmplat, care au fost întrebările, care sunt răspunsurile și cum a reacționat Comisia. Uh, după procedură, acest lucru trebuie anunțat pe site-ul Comisiei, dar cred de asemenea că statele membre trebuie să înțeleagă că dacă ele doresc să publice aceste informații înainte de terminarea procedurii de încălcare, acest lucru uh, se poate, uh, se poate face, pentru că cetățenii au impresia că legile impun ca dumneavoastră să nu, fac, să, să, că nu se pot, pune aceste informații pe site înainte de terminarea procedurii. Uh, Legea spune că dumneavoastră nu puteți să o faceți, dar uh, statele membre uh, au dreptul la acces la documente. E bine ca cetățenii să poată urmări o procedură în derulare. Și statele membre trebuie să știe că pot uh, decide dacă sau nu să facă publice, publică corespondența cu dumneavoastră. Comisia ar trebui să sublinieze acest aspect statelor membre, mai degrabă decât să uh, le dea impresia că ar face exces de zel uh, publicând aceste informații înainte de încheierea procedurii. Mulțumesc. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc că sunteți recidivist, că vă întoarceți în comisia noastră și că întrețineți dialogul cu noi. Sunteți răspunzător pentru același portofoliu care ne revine și nouă, și anume rezolvarea problemelor cu uh, cetățenii. Acest lucru este uh, foarte, foarte bun, pozitiv. E bine că cetățenii se pot adresa, pot face plângeri la Comisia pentru Petiția Parlamentului European, pentru că acest lucru arată că democrația noastră este vie și că Uniunea Europeană um, este un organism viu. Aș dori să vorbesc despre școlile europene, un subiect important. Am avut în comisia noastră o uh, petiție care a fost uh, tratată la solicitarea președintei uh, în procedura de urgență. Ceea ce mă deranjează pe mine puțin este că poate că statele membre n-au înțeles suficient de bine că școlile europene reprezintă un proiect care ține și de statele membre. E adevărat că uh, statele membre dau, uh, furnizează fonduri, la fel și bugetul european. Acest lucru trebuie să fie clar, dar eu m-aș aștepta din partea statelor membre la mai multă recunoaștere, recunoștință și recunoașterea acestui, uh, acestei stări, de fapt. Cred că dumneavoastră și noi luptăm uh, aici umăr la umăr. Comisia pentru Petiții uh, primește plângeri din partea cetățenilor și, bineînțeles, noi le transmitem mai departe Comisiei, care ne informează în legătură cu starea situației. După aceea tratăm petiția în comisia noastră, o procesăm. Până acum totul e bine, dar eu aș dori să existe un dialog între aceste etape procedurale. Desigur, lucrurile uh, pot fi accelerate. Întotdeauna e bine ca procesele să se deruleze repede, dar adesea problema ține de faptul că uh, răspunsurile pe care le uh, primim sunt adesea uh, greu de înțeles. Noi la Comisia pentru Petiții uh, primim foarte multe informații, nu doar petiții. Și cred că ar fi bine să putem face un schimb de informații cu Comisia înainte ca dumneavoastră să transmiteți Comisiei noastre răspunsul final. Să putem face comentarii, să putem spune ce, uh, ce lipsește din uh, răspunsul dumneavoastră. Uneori, destul de des, uh, regret faptul că atunci când discutăm petiții în comisia noastră, vin petiționari aici și în dezbatere întotdeauna este un punct în care se spune avem uh, informații, dar nu suficiente. Poate că aveți idei în legătură cu modul în care Comisia și Comisia pentru Petiții ar putea lucra mai bine împreună, în special în ceea ce privește informațiile. În legătură cu procedurile de uh, încălcare, deja s-au exprimat colegii mei și nu doresc să mă exprim și eu în legătură cu acest subiect. Uh, în privința inițiativei uh, cetățenilor, evaluarea dumneavoastră este corectă, e vorba de un instrument foarte important și, ca și dumneavoastră, mă aștept ca inițiativele care nu ajung la pragul necesar uh, să um, să fie totuși uh, discutate în Comisia pentru Petiții. Și, cre- și cred că mă, astfel uh, putem acoperi mai, un câmp mai mare de probleme. Gonț. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un comentariu și uh, două întrebări. Mulțumesc pentru acest raport foarte important. Mă bucur și eu să aflu că prima inițiativă a cetățenilor care va fi înregistrată este una simbolică, mai ales că vorbim acum de conexiuni și de relații. Cred că este foarte important să discutăm aceste inițiative în comisia noastră. E vorba de probleme foarte importantă. E important să avem și pe viitor o cooperare importantă între Comisia Europeană și Comisia pentru Petiții din Parlamentul European. Pentru ca inițiativele cetățenilor să se bucure de un răspuns adecvat. Chiar dacă nu întrunesc uh, suficiente semnături, dacă adună suficiente uh, semnături, uh, um, e bine ca problemele importante aduse în discuție prin această inițiativă să fie abordate. Acesta a fost comentariul. Două întrebări. Ați vorbit despre școlile europene. Unul dintre, una dintre criticile care ni se aduc mereu este că uh, copiii cu nevoi speciale nu pot fi acceptați în școli pentru că nu există nici resurse umane, nici resurse financiare suficiente. cei care au um, cei care au copii cu nevoi speciale au sau ar trebui să aibă dreptul să um, aibă acces la, inform, la un sistem educa, da, educațional adecvat pentru copiilor. Aș vrea să mă asigur că dumneavoastră vă ocupați de acest aspect. A doua întrebare este din partea unui Michael Cashman, care din păcate nu uh, poate fi aici acum. Uh, a fost adus în discuție acest subiect de antevorbitorii mei. vorba de transparență. Domnul Cashman este raportor uh, pentru revizuirea regulamentului privind accesul publicului la documente. Din câte știu, uh, acum uh, începe trialogul cu Consiliul și Comisia și dat fiindcă dumneavoastră sunteți uh, răspunzător pentru relațiile interinstituționale, uh, domnul Cashman ar dori să știe cum percepeți dumneavoastră situația din Consiliu și Comisie în privința îmbunătățirii transparenței. Aș vrea să aflu și eu opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Hefner, cuvântul. Briefly, because my coordinator already raised... Mulțumesc, doamnă președinte. Deja s-au adus în discuție subiecte foarte importante, așa încât uh, voi fi foarte concis. Ați vorbit despre inițiativa cetățenilor. Doresc să vă mulțumesc, domnule uh, Șefcovici, uh, pentru că ați venit la comisia noastră și pentru că v-ați ocupat și ați susținut acest proiect. Să sperăm că cetățenii europeni vor folosi acest nou drept. De noi va depinde care va fi și rezultatul acestor eforturi. Important ca Parlamentul și Comisia Europeană să își folosească posibilitățile pentru a le demonstra cetățenilor că îi luăm în serios, că îi ascultăm. Și că dacă există uh, marjă de manevră, noi alegem uh, poziția care uh, este în beneficiul cetățenilor. Și că noi nu suntem surzi la propunerile lor. Comisia noastră este uh, un proiect de succes și uh, unul trist în același timp. Eu trebuie să vă spun că eu sunt singurul uh, raportor uh, care a supraviețuit politic din partea Comisiei PETI pentru acest subiect. S-au făcut aici propuneri foarte importante, de exemplu, uh, ideea organizărilor de audieri, uh, noi am avansat-o de asemenea, dumneavoastră v-ați luptat pentru uh, rolul PETI în aceste audieri. Noi am făcut-o și nu am uh, reușit să obținem ceea ce am dorit, nu la nivelul uh, la care am fi dorit să o facem. Însă, PETI va avea posibilitatea de a se implica în inițiativa cetățenilor. Domnul Iar a venit cu o idee, cu o propunere în acest sens. Inițiativele care nu întrunesc un milion de semnături ar trebui totuși să fie tratate în Comisia PETI. Uh, a propus domnul Iar. Putem, de asemenea, să facem o solicitare pentru uh, ca o astfel de inițiativă să facă subiectul unei audieri. Raportorii, coordonatorii și președinta uh, ar putea să participe la o astfel de audiere și uh, eu aș invita comisia noastră să folosească această posibilitate atunci când contextul este adecvat. De asemenea, doream să vă rog ca pe viitor să tratați aceste inițiative uh, în mod uh, cât mai uh, înțelegător față de cetățeni, pentru a le arăta cetățenilor că dorim să-i ascultăm, că ne interesează propunerile lor și că noi vrem să, ca ei să ne ajute să facem din politicile noastre unele mai bune. Colega Becker. Mulțumesc, domnul Becker are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia de a face un schimb de opinii cu domnul comisar. Eu uh, aș dori să analizez un subiect care nu este uh, unul foarte plăcut, și anume faptul că instituțiile și grupurile politice anunță că vor uh, folosi inițiativa cetățenilor pentru uh, a um, promova obiective politice ale, partide, ale anumitor partide, de exemplu taxa pe, pe tranzacțiile financiare. Cred că acesta este un mod prin care uh, se încearcă abuzarea mecanismului. Cetățenii sunt cei care trebuie să folosească acest instrument, nu partidele politice. nu este un instrument menit pentru a promova uh, scopurile populiste ale partidelor politice. Cred că Parlamentul, Comisia și uh, alți creatori de opinie ar trebui să clarifice prin presă că această atitudine nu este acceptabilă. Dau din nou uh, cuvântul comisarului Sefcovici pentru a-i asculta răspunsurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu prima uh, întrebare pusă de doamna Auken uh, privitoare la uh, mai multe chestiuni aduse în discuție. Prima este uh, referitoare la uh, discuția pe care am avut-o anterior, pe care noi o urmărim foarte îndeaproape, vă voi spune că Eh, am avut un schimb de vederi din care a rezultat că nu este foarte simplu să aplicăm niște reguli dintr-un domeniu în cu totul alt domeniu, dar sigur că trebuie să căutăm căi de îmbunătățire a eh, serviciilor eh, noastre și să ne orientăm în direcția uh, solicitărilor cetățenilor. Cred că acum două săptămâni am discutat uh, această chestiune uh, cu ombudsmanul care uh, a făcut propuneri privitoare la reguli comune. Din punctul nostru de vedere este o inițiativă salutară, fiindcă Uh, trebuie să ne aplicăm în mod concret la situațiile concrete din domeniul facerilor sau din alte domenii și cu sigur că că vom coopera Comisia Europeană și Ombudsmanul căutând noi posibilități de a îmbunătăți calitatea uh, actelor administrative pentru informarea dumneavoastră, pentru că mi se pare de asemenea foarte important și s-a văzut din dezbatere acest lucru, când s-au discutat probleme legate de funcționarii europeni sau ne-am concentrat pe problemele, pe standardele etice uh, Uh, și pe chestiuni care sunt foarte importante pentru Comisie. Cred că am răspuns îmbunătățind codul de conduită pentru funcționarii europeni adoptat acum câteva săptămâni și vom căuta în continuare uh, căi de a îmbunătăți Uh, standardele de uh, bună administrare și de comportament al funcționarilor europeni. Întrebări uh, concrete privitoare la mediu și la studiul de impact. Sunt în curs consultări publice pe site-ul Comisiei și intenționăm într-adevăr să redactăm o propunere Sperăm uh, că mm, comisia dumneavoastră sau dumneavoastră în calitate de membri a acestei comisii ve- veți aduce o contribuție astfel încât să uh, ne puteți, să ne puteți ajuta să revizuim uh, regulile privitoare la avizul de mediu în privința uh, uh directivei 1049. Ea este pe masa noastră de lucru de ceva vreme, într-adevăr, și știu că deja am mai avut audieri pe această temă cu alte ocazii și mă bucur că uh, Acum vedem o mișcare pozitivă, în fine, în acest dosar și mi se pare un lucru foarte important că Parlamentul a luat în fine o hotărâre uh, se va discuta în cursul președinției daneze și pentru informarea dumneavoastră, președinția a supus un, un proiect de text coreperului și urmează un trilog pentru revizuirea textului. Va fi discutat joi acest text și cred că în curând uh, vom putea trece la uh, trilogul Comisie, Consiliu, Parlament. Uh, ar fi foarte important ca toate părțile să demonstreze o dispoziție favorabilă și cred că aici principala problemă care ne-a despărțit atâta vreme este aceea și trebuie să găsim niște soluții corespunzătoare pentru a putea continua, să zicem așa, lisabonizarea accesului la informație al cetățenilor pentru că după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, accesul la informații Eh, va trebui să fie obligatoriu pentru toate instituțiile europene. De aceea, încă de anul trecut am sugerat acest mini-amendament eh, care să confirme dreptul cetățenilor. Eh, a doua chestiune foarte importantă este cum uh, să fie respectate hotărârile Curții Europene de Justiție, mai ales în dosarele privitoare la concurență, la călcările principiilor liberei concurențe. Este o chestiune care a durat mult să fie negociată cu Parlamentul, între Parlament și Comisie și cred că am găsit o cale bună pentru a gestiona excesul de informații confidențiale. De asemenea, știu că există un progres considerabil în privința schimbului de informații între Consiliu și Parlament, deci avem uh, aici uh, niște modele mm, de urmat. Sigur, mai sunt chestiuni uh, foarte sensibile pe care trebuie să le abordăm cu multă precauție, dar putem să ne gândim la precizarea unor asemenea documente pentru dumneavoastră este cu siguranță important, dar și pentru noi este important să ne asigurăm că tot mai multe documente sunt dezvăluite publicului. Acum e vorba de un 50 de un 5%, dar e vorba de 500.000 de, de documente pe an. Și uneori uh, un document are sute de mii de pagini. Deci căutăm cum putem să rezolvăm în mod constructiv această problemă pentru a realiza un progres semnificativ. trecând acum la procedurile de infringement. Pe de o parte, trebuie să admit și v-aș ruga să acceptați această descriere. Noi vedem, uh, noi cei din comisie, vedem procedura de infringement ca un fel de eșec al nostru. N-am reușit să implementăm legea europeană, uh, uh, nu am reușit să o transpunem la calitatea cerută în toate statele membre și e nevoie de o anume corectură uneori e vorba însă de situații foarte diferite. Poate să fie uh, uh, infringement uh, faptul că un uh, stat nu a acționat uh, într-o privință și am avut asemenea uh, cazuri uh, și nu am ezitat uh, să aducem în fața curții aceste state. Alteori e vorba de chestiuni foarte complexe de legislație, mai ales în statele cu structuri federale, unde sunt multe probleme pentru transpunerea legislației europene în legislația locală. Și important este să găsim o cale de a-i ajuta statele membre respective să transpună legislația, să facem uh, posibil uh, ca cetățenii Europei să se bucure de o anumită uniformitate uh, legislativă. Și noi uh, sperăm să utilizăm această perioadă pentru a clarifica chestiunile ca să nu ajungă toate problemele la Curtea Europeană de Justiție. Așa am dorit să procedăm și Uh, uh, uh, urmăm hotărârile Curții de uh, Justiție. Aș dori să mulțumesc pentru um, că s-a ridicat problema școlilor europene. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Școala europeană e un program un proiect european. Am discutat de ceva vreme în Comisia de Educație, dar, de fapt, curiculum european ar trebui să fie uh, să îi se facă mai multă publicitate, să se sublinieze în alta calitatea a uh, predării limbilor, a predării istoriei, uh, avantajelor pe care le aduce tuturor aceste, acest sistem de școlarizare. E vorba de beneficii care Uh, fac uh, foarte atractive aceste școli și din perspectiva continuării studiilor la universitate și al angajării. În privința bugetului uh, acestor școli, în cadrul bugetului european, nu e vorba de prea mulți bani, dar dar cred că în cadrul general al bugetului uh, Uh, uh, nu volumul este foarte semnificativ și sper să se schimbe uh, anumite poziții pentru ca și alte școli să fie atrase de curiculum european și să reușim să creăm uh, cât mai multe școli care să poată documenta că aplică curiculum universitar și deci bacalaureatul obținut acolo să fie recunoscut la nivel european. În privința situației uh, raporturilor cu Consiliu, nu, sigur, nu e foarte simplă situația, pentru că toată lumea e de acord că costurile ar trebui repartizate echitabil. Pe de altă parte, există greutăți în finanțare și de aceea eu încerc să angajez direct statele membre, ambasadorii statelor respective în găsirea și pentru viitor a unor soluții pentru a păstra uh, în funcțiune școala europeană la, o, uh, la un nivel calitativ corespunzător. În privința inițiativei cetățeniei europene, care sperăm să aducă o nouă dinamică politică în uh, discuțiile din cadrul Uniunii, cred că am văzut deja în legătură cu dosarul ACTA pe care îl discutați și dumneavoastră, se discută în Parlamentul European, în ce fel poate fi Uh, mobilizată opinia publică, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare și cât de mult trebuie utilizate aceste niveluri de uh, comunicare pentru a explica cetățenilor sensul unor inițiative și noi cu toții, uh, cei care lucrăm în arena publică, membrii ai Parlamentului, membrii ai Comisiei, trebuie să reacționăm mult mai rapid la doleanțele cetățenilor cetățenilor. Și sper că această inițiativă a cetățeniei uh, europene să aducă într-adevăr un spor de dinamicitate uh, și în privința uh, uh, interesului pe care tinerii îl vor, uh, îl vor uh, avea pentru această uh, cetățenie. În fond, uh, suntem uh, doar la distanță de un clic cu mausul de uh, Bruxelles, uh, oriunde ne-am aflat în Europa. Uh, cred, în privința uh, întrebării puse de doamna Gens, uh, Eh, am răspuns privitor la școala europeană, la eh, directiva 1049. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru eh, excelenta colaborare în privința entităților înregistrate în registrul transparentelor cred că vedem această presiune pozitivă colectiv, asupra organizațiilor, eh, lumii afacerilor, eh, pentru a fi înregistrați aici, este foarte important din punct de vedere al reputației firmelor respective și putem vedea cum mm, crește numărul acestor entități eh, care doresc să figureze în registrul și uh, acest lucru datorită uh, bunei cooperări cu Parlamentul European. Uh, Consiliul participă în calitate de observator și aceste trei instituții dau dat un semnal foarte puternic că reușesc să gestioneze problema transparenței. Este important un start bun, dar și mai important este să reușim să gestionăm pe viitor în anii care vin uh, aceste chestiuni și cred că pentru noi toți primul text autentic va fi colectarea a unui uh, milion de semnături privitor la infrastructură în statele membre uh, și uh, Uh, în privința audierilor care vor avea loc în uh, Parlamentul European. Sperăm să avem rezultate bune și să reușim să comunicăm bine pentru a explica cât mai clar de ce am uh, adoptat o decizie sau alt. Cred că acesta este un indicator foarte puternic în ochii cetățenilor în privința funcționării instituțiilor noastre și cred că trebuie să fim foarte conștienți de importanța acestei abordări pentru informarea dumneavoastră în privința uh, felului în care procedează statele membre. Am văzut în diverse grupuri de experți care se ocupă de aceste uh, chestiuni, a fost un bun schimb de idei, de bune practici. Uh, acest lucru ne ajută să accelerăm pregătirile Suntem, deci, într-o fază foarte avansată în această privință. În privința ultimei întrebări a domnului Becker, este o chestiune mult discutată, inclusiv în Parlamentul European, ai cărui membri au uh, hotărât că doar cetățenii pot forma comitete cetățenești, deci această inițiativă trebuie să pornească de la cetățeni și mai există, sigur, și chestiunea cum vor putea obține sprijin uh, pentru inițiativa cetățeniei europene și uh, doamna Matoni a scris de curând un articol foarte bun pe această temă uh, care spune că nu trebuie să ne gândim la această inițiativă ca la una de lobby. Pentru că uh, este cea mai bună metodă de a salvgarda uh, Uh, această inițiativă uh, împotriva tuturor posibilelor deteriorări. Mulțumim domnului Sefcovici, mulțumesc pentru că ne-ați oferit acest prilej. Cu siguranță vom beneficia de această nouă deschidere pentru uh, uh, colaborare și ne vom adresa domnului comisar în toate etapele, uh, nu numai pentru această inițiativă, ci în privința tuturor chestiunilor în care dânsul are competență. Mulțumim încă o dată pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. Passiamo quindi al punto successivo. Trecem deci la punctul următor de pe ordinea de zi, adică la punctul care privește petiția 197, cum am hotărât azi dimineață, modificând ordinea de zi, deci petiția domnului Francesco Saltini uh, privitor la uh, proiectul unei gropi de gunoi în apropiere de Roma. Sunt prezenți aici pentru această petiție doi dintre semnatari uh, și primului îi dau cuvântul pentru 5 minute, domnul Francesco Saltini, reprezentant al uh, Comitetului uh, Gunoi Zero din Corcol. Bună seara! Mulțumesc! Vroiam în primul rând să mulțumesc Comisiei și tuturor celor prezenți care ne-au dat acest uh, prilej să, adu- să ne facem auzită voce aici în Parlament. Ne aflăm astăzi aici pentru a reprezenta și a prezenta în fața dumneavoastră o problemă care nu este numai în teritoriul nostru, deci nu e numai a noastră, ci este o problemă care credem este oarecum generală pentru tot teritoriul regiunii noastre și o problemă socială și o problemă de mediu în același timp. nu este ușor astăzi să înțelegem în ce direcție merge dorința de a rezolva problema deșeurilor de, uh, din partea administrațiilor locale. Uh, ultima intervenție a ministrului mediului din Italia, Corrado Clini, uh, a oferit instrumente mm, pentru a ieși din acest cerc vicios al gestionării uh, deșeurilor în acest mod. Dar situația nu a fost clarificată și nu se înțelege uh, ce se va întâmpla pe viitor. Uh, aici sunt implicate administrațiile locale care par să aibă intenția de a nu ieși din această dilemă. Propunerile ministrului nu au fost receptate. În ciuda faptului că ar fi fost utile aceste instrumente și ar fi rezolvat problema în mod definitiv. În mijlocul acestor dispute, între ministru și administrațiile locale, ne aflăm noi, uh, cetățenii, locuitorii, care uh, în cel mai bun caz, de un an trăim acest coșmar. Nu știm ce ne așteaptă în viitor, pentru că uh, urmează să ne, găs- să ne trezim cu o groapă, o rampă de gunoi la 500 de metri de casele noastre. Și deasupra capului nostru stă o spada lui Damocles iar viitorul nu este deloc limpide, lucru uh, inadmisibil pentru că nicio situație de urgență nu justifică așa ceva și, de fapt, nici nu există asemenea uh, situație de urgență. Ministrul uh, a uh, alcătuit un plan pentru ieșire din această situație. Plan care demonstrează că nu mai există o situație de pericol imediat. În uh, numele acestei situații de urgență, nu uh, e posibil să se încalce norme și reguli și uh, să se încalce legile care au făcut, legile care erau destinate tocmai să împiedice asemenea acțiuni. Nu li se poate cere cetățenilor să respecte legea și să dea dovadă de simț de răspundere când autoritățile nu respectă aceste reguli. Prin urmare, nu se poate cere cetățenilor din partea locului uh, să participe la o întâlnire uh, înseamnă a nu respecta legile. Aceasta este situația în care trăim noi și angoasa noastră. Nu s-a făcut nimic uh, concret pentru a rezolva situația, uh, în ciuda uh, vorbelor care s-au rostit pentru a justifica incompetența autorităților. Și planul propus de regiunea Lazio uh, nu este decât un torent de cuvinte uh, care se referă la uh, măsuri uh, care rămân pe hârtie, pe care nimeni nu reușește să le aplice în realitate și se utilizează vechiul sistem al rampelor de gunoi, iar cetățenii nu mai doresc să trăiască în felul acesta, sunt conștienți că nu acesta este drumul, e un cerc vicios în care ei sunt constrânși să trăiască de uh, felul în care a fost uh, efectuată gestiunea acestor deșeuri de-a lungul, de lungul ultimilor ani, uh, s-a amânat mereu uh, un pas decisiv, trecerea la uh, uh, utilizare uh, altor sisteme. Uh, atâta vreme cât nu uh, se construiesc alte uh, sisteme, ei uh, vor continua să funcționeze aceste rampe de gunoi și uh, Uniunea Europeană ne cere să plătim tocmai pentru că nu ne aflăm în spațiul legalității, iar noi insistăm să construim uh, o nouă rampă de gunoi în locuri unde de fapt nu se poate face așa ceva pentru că există probleme de mediu, de uh, arheologice, istorice și există riscul uh, unui dezastru ambiental. Uh, cetățenii sunt uh, dispuși să-și uh, joace rolul care le revine, dar cerem și autorităților uh, să uh, fie reprezentate de o instituție uh, și cer să fie ajutați pe acest parcurs pentru a intra în legalitate. În esență, acest lucru îl cerem de la această comisie. Nu se pot condamna niște cetățeni în numele unei situații care nu există. Mulțumesc, acum dau cuvântul uh, reprezentantului uh, comitetului uh, local al cetățenilor. Mulțumesc și eu membrilor acestei comisie, mulțumesc și prefectului și reprezentanților provinciei care sunt prezenți aici. Vă voi citi textul ca să meargă mai repede. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră plină de atenție, care ne-a dat posibilitatea să exprimăm la nivel european revendicarea dreptului la siguranță a unui teritoriu care figurează în patrimoniul UNESCO. E vorba de o amenințare pentru uh, bunuri arheologice care constituie patrimoniu uh, al umanității, în primul rând despre vila împăratului Adrian Uh, care este amenințată de vecinătatea acestei rampe de uh, gunoaie. Uh, și dacă lucrurile vor continua așa, probabil că acest loc va fi exclus din patrimoniul cultural al umanității. UNESCO a comunicat deja că a activat o procedură de supraveghere cu începere din iunie în cazul că se va deschide această rampă de gunoi. Uh, rampa respectivă, la fața locului, se poate măsura, este la distanță de 700 de metri de vila lui Adrian, și uh, astăzi, uh, din fericire, datorită intervenției ministrului Clini, această, uh, acest proiect pare să fi, să fi calmat și mulțumită recunoașterii oficiale a unor probleme de mediu, care nu pot fi eludate de comisari și de prefecți, se sus, ministrul susține imposibilitatea de a instala în acest loc o uh, rampă de gunoi. Uh, specificând că uh, caracteristicile terenului sunt de trei ori mai uh, mici decât prevederile uh, de permeabilitate prevăzute de legile în vigoare. Uh, pentru uh, a vă face să înțelegeți ce se întâmplă, uh, uh, în, vorbim de un loc istoric și trebuie neapărat să spunem că cuvântul istorie derivă din istoria, un termen grec care de, înseamnă o viziune care servește cunoașterii, care înseamnă, deci, să vezi, să te informezi, să cercetezi. Acești Acestea sunt uh, factori pe care comunitatea europenilor uh, comunică zilnic și prin mm, directivele care ne privesc uh, acest lucru, ceea ce se face în practică cu ajutorul unor derogări eh, de care beneficiază comisarul eh, însărcinat cu problemele urgente, se eh, evită tocmai aceste reglementări. Există o seamă de factori externi care influențează viața oamenilor, dar și factori care țin de mediu, de teritoriu, uh, care ne influențează cu toții viața. Când vorbim de o depozit de deșeuri, nu trebuie să ne limităm la a consulta un minister și o comisie. Trebuie consultați și cetățenii care trăiesc pe acest teritoriu pentru că ei trebuie să își manifeste dreptul la viață și la sănătate. Organizația Mondială a Sănătății, sănătatea înseamnă nu numai absența de boli, ci o bunăstare globală. Imaginați-vă o rampă de inițial de 4 hectare s-a vorbit de expro... exproprierea unor un, terenuri care echivalează cu 68 de kilometri pătrați. Toate acestea în uh, apropierea unor uh, zone arheologice importante și într-o uh, zonă în către care Uh, confluează apele, cursurile de ape, de unde se trag uh, sursele de apă potabilă pentru o zonă foarte întinsă. Pe teritoriul respectiv uh, nu există conducte de rețea, de conducte de apă eficiente și mulți cetățeni își extrag apa potabilă din puțuri de mare adâncime. Deci Uh, uh, din uh, acele pânze freatice care pot fi contaminate, ca să nu mai vorbim că la o mică distanță trece și apeductul Aqua care funcționează încă nouă ni se pare a fi un plan foarte bun, cel propus de ministrul Clini și cerem ajutorul acestei comisii pentru a putea fi puse în practică indicațiile ministrului și uh, să recuperăm uh, această întârziere pe care regiunea Lazio o are în privința gestionării deșeurilor. Numai cu ajutorul dumneavoastră putem să uh, evităm încercarea de a ascunde falimentul gestiunii regionale în provincia Roma în această zonă uh, unde se intenționează să se devasteze valoarea acestui teritoriu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul dr. Manganaro în numele Comisiei. Bună ziua, mulțumesc. Comisia Europeană urmărește îndeaproape situația gestionării uh, deșeurilor în Lazio. Este o chestiune complexă asupra căreia s-a atras atenția uh, de mulți ani. Sunt în curs două, în curs două proceduri de infringement. Recent uh, s-a început o nouă anchetă care privește gestiunea de după Malagrota. Când va fi închisă această rampă de la Malagrota, care sunt măsurile pe care autoritățile competente le vor lua pentru ca gestionarea deșeurilor se facă în regiune în mod corect. Evident, chestiunea se leagă strâns de obiectul petiției de care vorbim, și în această privință vă voi spune că în ultima vreme Comisia a primit mai multe semnalări și reclamații care privesc tocmai uh, ipoteza realizării de asemenea uh, rampe în regiunea Lazio, uh, tocmai mm, după închiderea uh, rampei de la Malagrota. Eh, comisia nu ia o poziție eh, în privința necesității de a realiza sau nu eh, rampe în anumite localități. Însă, în atenția Comisiei a intrat faptul că o ordonanță a președintelui Consiliului de Miniștri din septembrie 2011 prevede ca uh, prefectul extraordinar pentru gestionarea situației de urgență poate emite o serie de norme, mai ales uh, în privința codului ambiental și în privința evaluării impactului de mediu și a impactului strategic. E vorba de norme care vizează consultarea cetățenilor, Eh, tocmai în cadrul acelei proceduri de evaluare a efectelor posibile asupra mediului eh, care trebuie efectuată înainte de autorizarea oricărui proiect de infrastructură care ar putea avea uh, consecințe și uh, în special uh, Uh, rampele uh, de gunoi sunt niște infrastructuri care uh, intră în domeniul directivei VIA. Deci, Comisia, în cadrul acestei anchete ad hoc, va cere lămuriri autorităților italiene. Oricum uh, vom trimite o comunicare scrisă privitoare la această petiție în săptămânile care urmează. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru disponibilitate. Deci situația este în curs de examinare de către comisie pentru cele două aspecte citate. Avem aici de față și reprezentanții autorităților italiene interesate departe, începând cu comisarul extraordinar, eh, prefectul Giuseppe Pecoraru și reprezentanții ai regiunii Lazio. Le-aș da cuvântul și aș începe cu domnul comisar Pecoraru. Mulțumesc, doamna președintă. Îi salut pe membrii acestei comisii eh, și pe cetățenii care uh, au uh, prezentat această petiție. voi spune de la bun început că am de când am fost numit în luna septembrie, am primit reprezentanți ai multor comitete ă, de cetățeni și nu știu dacă Uh, au fost uh, chiar cei doi care sunt aici sau alții, dar oricum acest, reprezentanții acestor comitete au fost primiți de către mine și uh, am avut un raport constant cu instituțiile uh, locale și uh, cu cele guvernamentale care se ocupă de problema deșeurilor. am examinat și uh, diversele observații, contribuții care uh, au, proveneau din partea cetățenilor. Uh, nu e nimic extraordinar în asta. În 2011, guvernul italian a hotărât că e vorba de o situație extraordinară și că e nevoie să se schimbe Uh, drumul să, mm, urmat până acum să se meargă spre uh, un alt mod de gestionare a deșeurilor care să corespundă normelor comunitare. Pentru a ajunge la realizarea acestui plan, potrivit guvernului și instituțiilor europene, e, era necesară o perioadă de tranziție pentru realizarea lucrărilor necesare. Perioadă de tranziție numită uh, extraordinară, dar care este extraordinară pentru că uh, în, a fost însărcinat un subiect care nu e competent în materie de deșeuri uh, care trebuia să identifice locurile uh, pentru uh, construirea de noi rampe. Planul uh, emis de regiunea Lazio a fost de altfel adus la cunoștința Comisiei Europene. De aceea, pentru a putea depăși acest moment de tranziție, eu și colaboratorii mei Uh, ne-am uh, ocupat de două locuri propuse de regiune uh, și-au spus cuvântul consultanții de specialitate, dar și uh, instituțiile care se ocupă de aceste activități. Noi am făcut niște alegeri Eh, care sigur pot fi privite critic. Eu însumi de mai multe ori am spus că, din păcate, eh, nu suntem în situația de a putea face niște alegeri cu care să fie toată lumea de acord. Eh, respectând legile, Uh, în privința proiectului și uh, a colaboratorilor. Eu resping cu toată tăria observațiile de acest tip, uh, resping de asemenea tot ce este precizat în text și anume că noi am favorizat situații care ar produce poluare a solului și a Uh, aerului. Pentru că această ordonanță extraordinară uh, care mi-a dat puteri în acest domeniu prevede că obligația mea este să mă ocup de deșeurile urbane. Uh, prin tratarea deșeurilor urbane, noi va trebui să fim coerenți cu uh, legile în vigoare în Europa. Aceeași ordonanță prevede pentru prefect obligația de a, uh, de a stabili real, și de a uh, favoriza realizarea de instalații pentru tratarea deșeurilor. Lucru pe care noi îl facem, uh, am făcut mai multe reuniuni studiind cum putem să mărim eh, numărul acestor instalații de prelucrare a drășeurilor, care sunt număr de patru actualmente, nu toate funcționează la capacitate maximă, dar noi facem tot ce se poate pentru a realiza o a cincea stație de tratare eh, în vecinătatea Romei. De aceea, eh, Uh, sperăm să ajungem la uh, situația de a se aduce la această rampă uh, deșeuri care nu mai au miros și care au fost deja tratate. Pentru că a proceda altfel ar fi nu numai ilegitim, ar fi contrar normelor în vigoare. Nu știu dacă pot să continu, doamnă președinte, dar timpul este cel precizat. Dacă aveți ceva de adăugat, doar două elemente aș vrea să adaug. Vila Adriana se află la 2400 de metri de uh, rampa de la Corcole și eventuala uh, rampă de la Corcole uh, uh, este despărțită de o autostradă de uh, localitatea respectivă. De, din punct de vedere al mediului, Uh, e mai semnificativ, iar, iar depozitarea în această rampă trebuie să, uh, urmează să dureze numai o perioadă limitată de 2 ani. Deci nu e vorba de 160 de hectare, ci de mult mai puțin, probabil mai puțin de 10 hectare de teren. 160 de hectare este cifra care se referă la întreaga zonă, dar nu ne interesează toată zona. Mulțumim domnului Veseli uh, uh, în numele provinciei, dacă vrea să adauge ceva. Da, mulțumesc, doamna președinte, și celor prezenți. Provincia Roma, în această chestiune a rampei de la Corcole, este direct interesată uh, pentru că uh, regiunea urmează să aprobe un proiect preliminar uh, de pregătire a acestui loc, uh, astfel încât să se transforme într-o rampă provizorie în slujba instalațiilor de tratare a deșeurilor al orașului Roma pe baza competențelor provinciei care sunt, care, în care intră și uh, ocrotirea mediului în conformitate cu legea italiană care a receptat mai multe directive europene, am avut uh, posibilitatea să punem în evidență anumite elemente critice ale proiectului preliminar propus de regiune care se refereau mai ales la insuficienta documentație și la elementele care, după noi, ar avea nevoie să fie aprofundate. În privința mai ales a pânzei freatice, apelor de suprafață și subterane. Există obligații privitoare la mediu, Eh, și la planul teritorial general al provinciei, care eh, identifică în zona respectivă rețele eh, de mediu care este esențial să nu interfereze cu o rampă de depozitare a deșeurilor deci, în virtutea acestor raționamente și a evaluării proiectului preliminar, provincia uh, Roma uh, ridicase oarecum uh, problema necesității ca să se aprofundeze printr-un studiu hidrogeologic al teritoriului uh, și să se evalueze uh, eventualele consecințe asupra sistemului uh, hidrogeologic local. inclusiv prin implantarea unor instalații de studiere a evoluției pânzei freatice și uh, nu aș dori să intru prea mult în uh, termeni tehnici, dar provincia a cerut și cere și astăzi ca uh, prefectul, în calitatea sa de comisar pentru situația de urgență a deșeurilor, să ceară studii mai aprofundate și date mai sigure care să uh, permită o verificare, să spunem, exhaustivă a posibilității ca uh, localitatea respectivă să poată să uh, adăpostească o asemenea, un asemenea depozit. E vorba de un spațiu uh, destinat unui depozit provizoriu Uh, a unor deșeuri definite ca speciale, nepericuloase, dar care în realitate sunt constituite din uh, resturile de deșeuri urbane nediferențiate care au fost tratate uh, în instalațiile de separare mecanică și de tratare biologică. Cu alte cuvinte, uh, în acest loc nu ar ajunge partea organică a deșeurilor urbane, care este partea pericol, periculoasă, care creează problemă, care, acele deșeuri care pot putrezi și produce substanțe poluante și emisii de gaze mirositoare care pot cu, conține uh, particule periculoase. Nu este cazul acesta și pentru a încheia această problemă, noi, reprezentanții provincii, uh, noi sprijinim propunerea ministrului Clini care, ia, care a propus regiunii să realizeze în fine la Roma un plan serios, concret, de colectare selectivă a deșeurilor, uh, astfel încât să se uh, atingă niveluri ridicate de um, colectare selectivă. Pentru că în acest moment există uh, patru instalații de tratare, două publice, două private. Funcționarea lor la parametri maxim ar face posibilă uh, ocrotirea mediului și tratarea ciclului uh, deșeurilor urbane. Noi susținem, deci, acest plan care este coerent uh, cu proiectul uh, provinciei care privește în primul rând uh, colectarea diferențiată și acestea sunt singurele instrumente și singura posibilitate de a închide, uh, de a încheia, de a rezolva problema deșeurilor urbane în provincia Roma. Vă mulțumesc. Începe dezbaterea. Are cuvântul domnul deputat Milan. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu uh, le cer colegilor o clipă de atenție, pentru că aici este o chestiune care, dincolo de fondul pe care l-am discutat, pune e, uh, această comisie și Comisia Europeană în fața acestei situații a acționa sau a nu acționa. Uh, nu intru în fondul problemei. Noi avem, pe de-o parte, o petiție a cetățenilor care ne spun, din punct de vedere istoric, cultural, artistic, un uh, site UNESCO, care ar putea fi compromis. Comisarul ne spune că e destul de departe, mă rog, ar putea fi compromis din punct de vedere ambiental. Pe de altă parte, Există uh, un întreg parcurs birocratic uh, legat de cine ce anume trebuie să facă. Eu am ascultat aici o reclamație, pentru că cetățenii spun în esență uh, se folosește metoda numirii unui comisar pentru a lua o decizie, pentru a se ocoli proceduri, obligații pe care noi, Europa, prin directiva uh, de mediu le-am impus. Comisia ne spune în ghilimele că studiază uh, cazul, dar eu cred că ar trebui uh, lucrat urgent și trebuie să înțelegem dacă e cazul să deschidem nu o procedură de infringement, ci o procedură în care elementul de noutate este evaluarea unui site UNESCO, adică al unui site care are o valoare istorică, ambientală și artistică într-o țară cum e Italia, uh, există multe asemenea locuri, face parte din interesul nostru în ghilimele, face parte din evaluarea ambientală. Eu aici aș cere într-adevăr comisiei să-și spună cuvântul, pentru că ne aflăm oarecum pe e, uh, granița uh, Uh, interpretării posibilității noastre de a uh, acționa. Acest răspuns pe care Comisia spune că mm, e în curs de redactare, să țină seama de acest aspect. Eu uh, cred că dosarul este sub control. Ma, e sub control din punct de vedere al aplicării rigide a regulamentelor noastre sau uh, un fenomen de această natură trebuie evaluat obiectiv și ceea ce propun eu președintei și colegilor este să facem în așa fel ca acest prilej de astăzi să devină un prilej de aprofundare a chestiunilor. Pentru că atât petiționarii cât și uh, comisia uh, Uh, se referă la propunerea actualului ministru al mediului din Italia. Acest dosar trebuie să uh, fie util pe viitor și profit pentru a sugera Comisiei ca acest uh, dosar să acorde atenție deosebită acestui element. Deci, pe lângă mirosul, să spunem, care se poate degaja Dar uh, lucru acesta, în paranteză, fie spus, se poate rezolva cu alte mijloace tehnice, dar problema este un site istoric și artistic de asemenea importanță nu uh, poate să nu fie evaluat. Și îmi doresc ca răspunsul comisiei să nu fie unul birocratic care să ne spună am făcut, am uh, studiat, am uh, redactat, am uh, verificat că um, se respectă anumite norme, ci să fie o evaluare obiectivă în privința semnificației unei uh, rampe de deșeuri și uh, un loc de importanță istorică, pentru că 700 de metri sau 2 kilometri uh, nu cred că impactul se modifică. Mulțumesc, doamna Ocken. Thank you very much. just... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun foarte pe scurt că sunt șocată. Am fost în delegația din campania și am avut senzația că este absolut urgent că este nevoie de intervenție și că legislația internațională și legislația europeană, legislația italiană, uh, toate ar indica o urgență. Foarte mulți dintre noi au fost în această zonă, cu siguranță cunoașteți și zona Vezuviului și, mă scuzați, chiar credeți că e posibil să existe o fază intermediară în care să se oprească, să se pună punct activităților și să se facă curat? Ați văzut ce se întâmplă în campania? Eu cred că comisia ar trebui să fie mult mai directă aici și trebuie să se ceară Italiei să respecte directiva. Pentru că pur și simplu e o situație foarte urgentă. Se vorbește despre reciclare, prevenire, colectare, toate acestea îi vizează pe toți, inclusiv pe cetățeni. Știți că cetățenii din Italia sunt buni cetățeni, însă se află într-un anumit cadru și vreau să spun că noi toți și Comisia trebuie să avem o poziție mult mai fermă. Nu trebuie nimeni să creadă că dacă noi nu facem nimic, va exista un proces interimar, temporar. Nu, va fi un proces permanent și va fi toată Italia invadată de gunoaie. Mulțumesc, doamna Ocan. Acum um, dau cuvântul două minute petiționarilor pentru răspuns și reprezentanții comisiei mi-au cerut uh, de asemenea să ia cuvântul. Dacă nu depășiți un minut, vă dau cuvântul și după aceea încheiem cu petiționarii. Faccio riferimento soprattutto all'ultimo intervento. Eh, noi nu abbiamo nessun... Vreau să mă refer mai ales la ultima intervenție. Chestiunile menționate sunt uh, polemice. Uh, de ce să nu pot să-mi schimb blocul, spune doamna Oc, dar vorbește fără microfon? Deci nu s-a respectat agenda, asta este ideea. Deci nu este cazul să intrăm în polemică, nu am intenția să fac acest lucru, dar trebuie spus că există din partea statului italian intenția și din partea instituțiilor pe care le reprezint intenția de a închide această fază de tranziție. Noi cerem doar timp, doi ani am cerut pentru a putea trece la ceea ce firește, cum spunea și domnul deputat Milan și domnul comisar, să trecem la un alt plan, un plan pe care deja regiunea l-a emis, cerem o perioadă interimară pentru a putea realiza acest proiect. Vă mulțumesc! Are cu, au cuvântul cei doi petiționari câte un minut fiecare. Foarte rapid, deci nu vreau să discut date, dar este limpede și toată lumea la fața locului știe că tratamentul mecanic și biologic nu poate să, să satisfacă pe termen scurt această rampă. Mai există o anomalie datorată lipsei de experiențe, cum spunea și prefectul, nu este o vina lui, ci este un fapt că articolul 2, punctul 4 din ordonanța Consiliului de Miniștri spune că comisarul delegat uh, trebuie să se ocupe de instalațiile de tratare a deșeurilor. A? Trebuie ca în cel mult 30 de zile să adopte uh, procedura necesară împotriva celor care nu respectă aceste date și uh, lucrurile datează din septembrie, deci nu s-a făcut lucrul respectiv. Și eu, uh, al doilea petiționar, eu foarte pe scurt uh, trebuie să vă spun că trebuie să ținem seama de încă un factor și anume ultima provocare uh, de la Malagrota, se va termina la 30 iunie. Actualmente nu se reușește gestionarea în totalitate a ă, deșeurilor și este nevoie ca în viitoarea rampă materială să nu fie introduse deșeuri netratate. Este absolut necesar pentru că așa cere Europa și în această viziune cum este oare posibil să se spună uh, cum poate fi numit temporar uh, un asemenea loc. Mă mulțumesc, mi se pare că intenția acestei comisii de a continua examinarea petiției este destul de limpede. Cereți cuvântul, întreabă doamna președintă, dar încheiasem discuția. Facem totuși o excepție. Vă mulțumesc uh, există uh, în, acest, în același uh, moment uh, o întâlnire cu ministrul de externe. Eu nu pot să lipsesc de acolo, dar totuși cred că un element nu a fost prezent în dezbatere. La vremea respectivă eu îi scrisesem prefectului cerându-i informații în, în privința terenurilor despre care se vorbește acum. E un element important Eh, ca să înțelegem ce se întâmplă. Prefectul de la acea scrisoare de acum câteva luni nu mi-a trimis niciun răspuns. Mi se pare incorrect eh, pentru raporturile dintre instituții, eh, dintre o autoritate publică și un parlamentar european. Dar mai este un element absent din discuția noastră și care poate să aibă o importanță proprietatea cui sunt aceste terenuri. Domnule prefect, eu nu mi-amintesc de scrisoarea dumneavoastră, dar cu siguranță Comisiei de Mediu i-am răspuns, uh, Comisiei uh, din Camera uh, și din Senat. Deci nu am niciun motiv să nu vă răspund și dumneavoastră. Dacă mi trimiteți din nou această scrisoare, o să aveți un răspuns. Profit, deci, de acest schimb de opinii informal între comisar și uh, colegul nostru, ca să spunem că toate, uh, tot, toate documentele uh, suplimentare pot fi trimise și către mine, care voi informa pe membrii care trebuie să iau o decizie. Vă spuneam că, fără îndoială, Comisia va cere să se examineze în continuare această petiție au reieșit eh, de aici din discuție anumite incertitudini și Comisia a anunțat deja că va verifica atât procedura de evaluare a impactului de mediu, cât și procedura de identificare a locului pentru eh, rampa de deșeuri, cât și respectarea procedurilor privitoare la consultarea cetățenilor în cazul unor inițiative invazive pentru mediu și pentru viața socială a unui teritoriu. Sperăm să primim răspunsurile care ni s-au promis și sper că acest moment de confruntare de astăzi uh, să uh, fi furnizat elemente suplimentare de evaluare pentru comisie care să se regăsească în documentul uh, și pe care îl vom redacta. În orice caz, eu îi informez pe reprezentanții celor două asociații care au uh, prezentat petiția că noi avem în plan în octombrie, cred, o vizită în Italia și uh, urma uh, să facem și o descindere la fața locului uh, drept care vom evalua direct toate aceste aspecte care ni s-au relata. Nu vom uh, măsura cu pasul uh, distanța, dar uh, vom profita de prilej pentru a înțelege cum stau lucrurile. Mulțumesc autorităților care au participat, mulțumesc cetățenilor care ne-au supus această petiție și închei acest punct, discuția asupra acestui punct deocamdată. colleghi, avendo già ritardato di 15 minuti eh, la... Avem o întârziere de 15 minute. Eh, trebuie să începem sesiunea de votare și voi eh, trece direct la treabă. Conform ordinii de zi, trebuie să votăm avizul privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-2015. Raportor este colegul Boștinaru. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Grazie, signora Presidente, molto grazie. Dist Cum am mai spus la introducerea proiectului de raport, acest aviz este destinat Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. În primul rând, am încercat să includ temerile și protestele cetățenilor europeni în acest domeniu, așa cum sunt ele prezentate în petițiile numeroase pe care le-am discutat, inclusiv uh, imaginile acelea dramatice din, de la ultima reuniune. Am căutat să introduc conținutul celor mai multe dintre petițiile în acest sens, într-un mod echilibrat, într-un mod responsabil, urmărind spiritul discuțiilor și interesul pe care toți l-au arătat acestui subiect. În al doilea rând, am căutat să subliniez problema principală, care este lipsa, existen- lipsa uh, legislației europene specifice în domeniul protecției și bunăstării animalelor, mai ales în ceea ce privește animalele de companie și tratamentul animalelor fără stăpân, problema persistentă se regăsește într-un număr de țări care de altfel produc și cele mai multe și mai îngrijorătoare petiții în acest sens. Doresc să încurajez, inclusiv prin raportul pe care îl vom vota astăzi, Comisia Europeană să includă asigurarea unor standarde minime de tratament, protecție și transport al animalelor într-un cadru legislativ european privind bunăstarea animalelor. În egală măsură, Salut decizia luată astăzi de dimineață de către comisia noastră de a prezenta plenului o rezoluție în acest sens, care va fi un semnal puternic al angajamentului comisiei noastre transmis Comisiei Europene și statelor membre. Mulțumesc încă o dată cooper pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu distinșii mei colegi și vreau să cred că soluțiile adoptate uh, răspund preocupărilor, îngrijorărilor și temerilor lor. Încurajez, de asemenea, o reglementare strictă a experimentelor științifice pe animale și o reducere drastică a numărului acestora în viitor. Mulțumesc încă o dată pentru amendamentele prezentate, mulțumesc ONG-urilor și societății civile care a vibrat atât de uh, sensibil la subiectul acesta care a avut rezonanță în comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru, pentru munca dumneavoastră, pentru faptul că ați interpretat pozițiile cetățenilor și ai membrilor comisiei. Deschidem acum votul amendamentelor. Amendamentul 1, Taylor, Aucan, Romeva, Irueda, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, la alineatul 1A, Colegul Paxas pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 la alineatul 1A, Taylor, Aucan, Romeva, Irueda, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Non sono preparata.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 2, alineatul 1A, Taylor Auken Romeva Irueda. S-a deschis votul. un problema con la votazione. Se pare că avem o problemă cu votul. Ah, possiamo Sì. Allora, proviamo. Funziona? Haideți să verificăm, funcționează. Toată lumea a votat? Se închide votul. Non è chiusa la votazione. Nu s-a închis votul. 17 to 15. Va bene, aggiungiamo il collega Iturgais. O așteptăm pe colega Iturgais. Non funziona. Nu funcționează. Comunque. Totuși. 15 votanti. Avem 15 participanți la vot, 5 pentru, 9 împotrivă, se respinge. Și votul Iturgais este împotrivă, deci 10 împotrivă. 5 pentru se respinge. Amendamentul 6 la alineatul 2, Verdman, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, Taylor Auken Romeva Irueda, la alineatul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, la alineatul 2, Vălean, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 la alineatul 2A, Paxas, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 la alineatul 3, Iturgais, cine este pentru, este cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Atunci supunem la vot amendamentul 9, astfel modificat prin amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Supun la vot amendamentul 9, Iturgaiz. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 17 voturi, 11 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 la alineatul 3 este caduc pentru că amendamentul anterior a fost adoptat. Amendamentul 10 la 3, Taylor Aucan Romeva Irueda pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 la 4, Taylor Aucan Romeva Irueda pentru, Împotrivă. Nu funcționează traducerea? Intervenție fără microfon. Rejected. Se respinge, spune președinta. Intervenție fără microfon.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 Due voti a favore, 15 contrari. 2 pentru, 15 împotrivă, se respinge. Emendamento 11, paragrafo 4, Taylor, Oken, Romeva e Rueda. 12, 11, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 la 4A, Paxas, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 la 5, Vălean, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 la 5, Valența, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 la alineatul 5, Avălean, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, Taylor Aucan Romeva Irueda, la alineatul 6, vot pe părți, Supun la vot prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 la linatul 7, iar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Taylor Aucan Romeva Irueda la 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ok, verifichiamo il paragrafo. Haideți să verificăm amendamentul 18 la alineatul 8. să a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Pentru 2, 15 împotrivă se respinge. Meglio verificare così siamo più tranquilli. Mai bine să verificăm ca să fim siguri. Amendamentul 19, iar la alineatul 9, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 a fost retras. Amendamentul 24 la alineatul 10, Vălean, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 21 la alineatul 10, Valensa, pentru. It's adopted. No, okay. Yeah. Okay. Emendamento 21, Valesa, al paragrafo 10. Chi è favorevole? Chi e contra? Pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 iar la alinatul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 23, Taylor Auken, Romeva Irueda, la alineatul 10, vot pe părți, supun la vot prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, supun la vot partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25, Taylor, Aucan, Romeva Irueda, 11A, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul uh, următor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, iar la 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm 27, s-a deschis votul. Nu ne apertă. Nu s-a deschis? S-a deschis. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 11 voti a favore. 11 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 28. Președinta se corectează. Acesta este caduc și trecem direct la 29. Taylor Aucan Romeva Irueda. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 30, Vălean, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, Taylor în Romeva Irueda, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot uh, întregul proiect de raport. Vot electronic, s-a deschis votul. Si aprirà prima o dopo la votazione. È aperta la votazione. Avete votato tutti. Toată lumea a votat. Chiusa la votazione. Dice... S-a închis votul 17 pentru niciun vot împotrivă. Felicitări colegului Boștinaru. Am încheiat sesiunea de vot.

Chiede la parola il collega Busuttil. Sì, grazie signora Presidente. Se mi permette vorrei solo salutare un gruppo di... Dacă îmi permiteți, aș dori să salut un grup de vizitatori, spune domnul Busutil. Voiam să-i salut doar, mulțumesc. Con piacere. Anche noi salutiamo la dele- Și noi dorim să salutăm delegația din Malta. Sperăm că v-ați simțit bine la noi aici. Reluăm ședința. Vă rog frumos, trecem în continuare la subiectul următor, petiția numărul 1675 din 2008, prezentată de Partidul Ecologist Bulgar cu privire la așa numitul proces de schimb de terenul și corupția din Bulgaria. Petiționarul nu este prezent în sală, în schimb participă la această discuție reprezentanții ai Ministerului Agriculturii din Bulgaria, doamna Mariana Nicolova, domnul Ognian Iosifov și domnul Dimitar Ciumiurgev. Doamne, ă, doamnă, domnilor, aveți cuvântul în ordinea în care doriți. Din partea Ministerului Agriculturii. Aveți cuvântul din Bulgaria. The petitioners are not present, I already said. Am spus că petiționarii nu sunt prezenți, spune președinta. Am spus foarte clar și cred că la traducere a fost o problemă. Am spus clar că petiționarul nu este prezent în sală și acum dau cuvântul reprezentanților Ministerului Agriculturii. Госпожо председател, бих искал да взема отношение като представител. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt reprezentant al Ministerului uh, Agriculturii și uh, iau cuvântul în această calitate în legătură cu această petiție. E vorba de o anumită practică de schimb de terenuri. E vorba de uh, terenuri împădurite Um, de care, sunt, care aparțin statului pentru terenuri private. S-a practicat această uh, între 2003 și 2009. După ce a fost depusă petiția noastră, această practică a fost interzisă prin lege și a fost adoptată această lege de Parlamentul actual al Bulgariei și a fost publicată în uh, martie 2012 în monitorul oficial bulgar. Nu e vorba de uh, un uh, caz de ajutor de stat conform guvernului uh, bulgar. În cazul acestor schimburi de terenuri, pentru că niciunul dintre elementele acuzației, conform articolului 107 al tratatului de funcționare al Uniunii Europene uh, sunt uh, în vigoare. Bulgaria este uh, parte la o anchetă oficială lansată de Comisie în 2011. E vorba de o anchetă a, privitoare la anumite cazuri de suspiciune de acordare de ajutor de stat în cazul de schimburi de terenuri. Uh, să vă prezint măsurile care au fost luate de guvernul bulgar în legătură cu această chestiune. În primul rând, la șapte zile după alegerea noului guvern, ministrul uh, agriculturii, pe 5 august 2009, a emis un ordin prin care a interzis analizarea dosarelor pentru schimbarea destinației terenurilor împădurite. În august, Parlamentul Național a, a adoptat o decizie privind suspendarea schimbării utilizării destinației terenurilor pentru terenurile achiziționate de indivizi de, de persoane fizice și juridice de la fondul forestier al statului. Așa zisul moratoriu privind uh, schimburile terenuri a fost uh, în vigoare până când până în uh, martie 2011. Acest act a fost adoptat după ce au avut loc ample consultări cu ONG-urile din domeniul mediului și petiționarul a fost și el implicat. Articolul 35 al noului Parlament activ Eh, al, al noului regulament al Parlamentului eh, introduce un, eh, o interdicție totală al schimburilor de terenuri privind terenurile împădurite deținute de stat. S-a interzis de asemenea și schimbarea destinației terenurilor împădurite. Există și acte legislative secundare pentru punerea în aplicare acestei legi, printre care se numără și o listă a tuturor terenurilor schimbate și înregistrarea în cadastrul regional al acestor terenuri. Până acum s-a răspuns la această situație în cadrul uh, mecanismului de cooperare și de verificare. E vorba de angajamente care au fost uh, luate în 2011. Conform uh, informațiilor din petiție referitoare la terenurile schimbate, de între 5 și 9.000 de hectare, doresc să precizez că informațiile furnizate Comisiei Europene la cererea acesteia pot fi explicate după cum urmează. Între 2003 și 2009, schimburile de terenuri au uh, ajuns la o sumă de 3,3 mii de hectare. După aderarea Bulgariei la UE în 2007, o arie totală, aria totală a terenurilor schimbate ajunge la 2400 de hectare. Ca rezultat uh, al schimburilor, statul a achiziționat 6,3 hectare de pădure, 6,3 mii de hectare de pădure și a primit uh, și 14 milioane uh, de leva ca uh, sumă suplimentară. În uh, practică, schimbarea destinației terenurilor forestiere uh, nu a fost uh, admisibilă până în ianuarie 2009. Acest lucru a fost aplicat uh, unei suprafețe de uh, 460 uh, de hectare doar. În plus, doresc să vă spun că decizia Parlamentului Național este acum consfințită în lege și uh, în ce privește plângerile, uh, aduse în fața Curții Supreme Administrative a Bulgariei și uh, deciziile acestei instanțe reconfirmă decizia Guvernului Republicii uh, Bulgaria de a interzice schimburile de terenuri forestiere. În încheiere doresc să vă spun că sumele pierderilor uh, menționate de petiționar, și anume 324 de, din jur de 3-4 miliarde de euro sunt uh, sume exagerate. Decizia Republicii Bulgaria și în special a Ministrului Agriculturii este după cum urmează. Toate schimburile uh, care s-au petrecut în perioada 2003-2009 au fost uh, anchetate în mod special uh, de către o comisie de experți ad hoc uh, și sunt uh, sub anchetă și la ora actuală. Toate aceste schimburi uh, sunt de asemenea uh, analizate, mm, revizuite și de Procurorul General al Curții de Casație Bulgare. S-au făcut 25 de verificări inițiale pe baza materialelor furnizate de Ministerul Agriculturii. Există și litigii, deși până acum nu s-a făcut nicio condamnare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Dau, dau în continuare cuvântul autorităților, colegilor dumneavoastră, în ordinea în care doresc. No, no. That's okay. No, it's... Uh, deoarece niciunul dintre dumneavoastră nu dorește să mai ia cuvântul, dau în continuare cuvântul Comisiei Europene să ne prezinte punctul de vedere. Doamna Gheno de Omumiuși, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um, as was rightly mentioned by the representative of the... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum a menționat reprezentantul uh, Bulgariei, Comisia a uh, inițiat uh, o procedură formală de analiză a posibilității de posibilă acordare de ajutor de stat în trecut, în acest caz. Nu e vorba de chestiuni individuale, de schimburi de terenuri individuale. E vorba de sistemul de stabilire a prețurilor care funcționa înainte ca această practică să înceteze în Bulgaria. E vorba de uh, prețurile uh, parcelelor de pământ care au, fost, uh, au făcut obiectul schimburilor. Acestea nu erau uh, stabilite pe baza mecanismelor de piață de stabilire a prețurilor, ci printr-un membru administrativ. Comisia analizează această metodă administrativă de stabilire a prețurilor, mai precis neregurile sau uh, Uh, lipsa de uh, neactualizare anumitor coeficienți folosit în calcule. Acest lucru a dus la uh, o evaluare inexactă a terenurilor, foarte îndepărtată de valoarea de piață. Astfel, este posibil să se fie acordat avantaje financiare inadecvate părților implicate, ajutoare care pot fi considerate ajutor de stat, conform articolului 107 alinatul 1 al tratatului în contextul um, procedurii oficiale de anchetare, um, condiția, uh, Comisia nu are o uh, poziție uh, prealabilă în legătură cu această chestiune. Părțile interesate pot uh, depune comentarii în legătură cu problema uh, aceasta. În uh, cazul schimburilor de terenuri forestiere am primit comentarii multe din partea a 25 de părți interesate, care sunt analizate acum de comisie. Pe baza acestor comentarii și pe baza comentariilor Republicii Bulgaria, care a avut ocazia de a comenta în legătură cu deci, decizia de deschidere a cazurilor, um, și în legătură cu uh, comentariile părților, uh, părților, comisia va analiza toate uh, comentariile care au fost făcute și, împreună cu celelalte informații de care dispune, va ajunge la o concluzie în legătură cu ajutorul de stat, dacă există sau nu. Dacă se consideră că a existat ajutor de stat datorită neactualizării coeficienților, Comisia va decide dacă acest ajutor de stat este sau nu compatibil cu piața internă. Dacă la sfârșitul procedurii se decide că e vorba de ajutor de stat necompatibil, atunci Republica Bulgaria va trebui să solicite rambursarea ajutorului de stat primit de beneficiar. Este important, cred eu, să menționăm acest lucru acum, pentru că în trecut au existat neînțelegeri a fost vorba de proceduri care uh, nu au fost declarate și nu se poate, nu se pot uh, impune amenzi statului care a acordat așa de stat necompatibil. Incompatibil. Totuși, noi am primit uh, multe comentarii, după cum v-am spus, din partea multor părți terțe și analizăm în continuare volumul mare de informații pe care l-am primit. La ora actuală, Comisia nu este în măsură să declare care va fi rezultatul final al acestei anchete. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Comisiei pentru acest punct de vedere. În continuare aș dori să invit colegii uh, din sală. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să întreb pe reprezentanții Comisiei și pe reprezentanții autorităților bulgare dacă evaluează și situația uh, care este aproape identică din cazul Satarevo Bania, acolo unde s-au cumpărat terenuri împădurite cu numai 2 euro metru pătrat. Probabil că e cel mai mic preț din lume. Ce noroc au avut cei de acolo! Dar vreau să vă întreb dacă evaluați și situația aceasta, pentru că în cazul Saparevo Bania am vizitat uh, această stațiune care a fost uh, care afecta drastic uh, situl Natura 2000 și de asemenea acolo se intervenea dramatic de către om în mediul Natura 2000 Uh, tăindu-se copaci pentru a se crea piste de schi. Este o problemă foarte complexă și sper că veți uh, lua în calcul și cazul acesta, pentru că este pe ordinea noastră de zi. Anul trecut am discutat uh, misiunea de anchetă în Bulgaria, prezenta, raportul a fost prezentat de estimata Margaret Auken și încă nu au, au răspuns autoritățile bulgare, nu ne-au explicat de ce, noi aștept, de ce s-a întâmplat așa și noi încă așteptăm răspunsul până la calendele grecești, se pare. Bine dintre colegi, dacă nu dau cuvântul autorităților, dacă doresc să mai adauge ceva. В случая ние вече подчертахме, че всички случаи от 2003 година до 2000... Мулцумеск! Am spus că în perioada 2003-2009 toate schimburile de terenuri împădurite cu terenuri private au fost transmise um, oficiului procurorului suprem de la Curtea de Casație. Așadar, dacă a fost vreo încălcare în, a legii în Bulgaria, Ministerul Agriculturii a transmis textul mai departe autorităților competente și, după cum a spus și reprezentanta Comisiei, această anchetă acoperă încălcarea tratatului și articolul 107 care se referă la ajutor de stat ilegitim. Bulgaria este membra Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 și Bulgaria nu a aplicat regulile europene privind ajutorul de stat înainte să adere la Uniunea Europeană. Asta s-a spus clar de către Comisia Europeană, se știe. Există un calendar care începe din momentul în care Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană. Stimații de, stimatul coleg deputat uh, a întrebat uh, ce se întâmplă cu schimbul de uh, păduri. Și acest fapt este anchetat de cei de la Comisia Europeană și toate documentele referitoare la uh, ancheta administrativă au fost transmise conform regulilor, începând cu documentele din 2003 Oficiului Procurorului și Comisiei Europene. Așadar, această chestiune nu este amânată, după cum ați spus, ci este investigată de autoritățile bulgare și de Comisia Europeană. Se vorbește de o acuzație de corupție și de nepotism. Corupția, Comisia Europeană nu a răspuns și de aceea eu recomand ca petiția să rămână deschisă. Subiectul următor este uh, raportul delegației PETI la Berlin din 23-24 noiembrie 2011. Sunt prezenți pentru această dezbatere domnii Marek Stavinoha și uh, Gheorghi Gatos din partea Comisiei Europene și le dau cuvântul. Doamnă Doamna Iotova, aveți cuvântul dacă doriți să vorbiți. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi explica conținutul vizitei noastre. Dar trebuie să vă spun că doar trei persoane din uh, delegație uh, sunt prezente astăzi aici și nu știu dacă este foarte corect să discutăm astăzi acest subiect uh, al misiunii din Berlin. Aș vrea să știu ce cred colegii mei despre acest lucru. E vorba de colegii care au participat la delegație, care sunt membrii acestei delegații.Ște să intervină în continuare? Aveți cuvântul, domnule Becker. Ja, ich möchte eingangs noch einmal betonen, dass ich wirklich Mulțumesc, voi începe prin um, a vă spune că doresc să îi mulțumesc, doamne Iotova, pentru documentul pe care l-a pregătit. Nu întotdeauna am avut aceleași opinii, dar cred că această abordare este una eficientă și vreau să-i mulțumesc pentru că a făcut acest lucru posibil. Noi am uh, dori să facem două schimbări. Aș dori să vă întreb dacă credeți că va fi posibil să le facem. Prima este la recomandări, așa cum le numim noi. Sunt două domenii acoperite de concluzii, iar eu aș dori ca acestea să fie incluse în procedura de aducere uh, de amendamente. Concluziile reprezintă o judecată de valoare și o declarație politică și cred că acest lucru este bun. Dar aș vrea ca acest lucru să fie inclus în proces, în procedură, pentru că consider că este important să fie așa. În al doilea rând, mai există în document o propoziție care îmi dă uh, de lucru, e de, de gândit. E vorba de ultima parte înainte de concluzii. Acea frază spune că membrii delegației nu au fost uh, lămuriți în ceea ce privește conținutul informațiilor care le-au fost transmise în Berlin și competențele nu au fost clare. Eu, din păcate, nu pot susține acest punct de vedere. Eu am înțeles foarte bine informațiile care ne-au fost transmise. Totuși, dacă este legitim să tragem aceste concluzii, cred că o idee mai bună ar fi să includem acest uh, lucru în concluzie, aceste fraze în, frază în concluzie. Cred că acest lucru ar fi foarte eficient. Mulțumesc. Doamna Colasca, aveți cuvântul. Thank you very much. I agree. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu um, colegul meu. Am discutat acest raport. Uh, important este să ajungem acum la un uh, consens, pentru că avem poziții divergente. aceste lucruri uh, nu pot fi rezolvate într-o singură săptămână. Tocmai de aceea am amânat raportul final, lucrăm încă la el și sper să ajungem la un consens. Mulțumesc foarte mult! Dau în continuare cuvântul reprezentanților Comisiei Europene să ne spună uh, părerea lor cu privire la acest proiect de raport. Îmi cer scuze, nu este nimeni din partea Comisiei. N-am fost informată, îmi pare rău. Аз моля секретарията да внесе едно обяснение тук. За първи път чувам, че европейски... Aș dori să cer câteva clarificări secretariatului. Este pentru prima dată când aud că Comisia este implicată în această chestiune. Niciodată n-am mai auzit așa ceva. The Commission always has representatives here. They, they have an interest in the work. Comisia întotdeauna are reprezentanți aici pentru că este interesată de eforturile noastre, de activitățile noastre. Întotdeauna este implicată în discuțiile noastre. Acesta este rolul Comisiei în cazul de față. Dar nu cred că în această discuție uh, au vreo intenție să intervină în acest moment. Crotova, uh, vreau să vă spun mai devreme, a fost discuția despre vizita în România și tot la fel reprezentanții Comisiei Europene au fost invitați să participe la discuție, însă n-a venit nimeni. Deci cred că este o procedură normală. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Probabil că n-am înțeles eu bine, pentru că impresia mea a fost că ați spus că Comisia a luat o poziție în legătură cu acest subiect foarte delicat și uh, eu știu că niciodată nu, uh, nu s-a implicat într-o asemenea măsură în astfel de procese. Probabil că greșeala e undeva la mijloc. Să vă prezint uh, misiunea noastră de la Berlin pentru a putea lua o decizie în legătură cu procedura pe care o vom alege. Îmi pare rău să văd că sunt prezenți foarte puține persoane, prezente foarte puține persoane din delegație. Acest subiect uh, delicat uh, va fi discutat, din păcate, de o mână de deputați. Ați fost informată că acest punct uh, nu va fi pe ordinea de zi de azi. Probabil că, de fapt, așa am fost toți informați. Probabil că de aceea sunt atât de puține persoane de față. Am discutat despre um, protecția copiilor și tinerilor. Um, această misiune a avut loc în urmă cu um, șase luni. E vorba de o chestiune foarte delicată legată de drepturile părinților. Noi uh, am dorit să uh, vedem de ce la Parlamentul European primim atât de multe petiții pe această temă, în special uh, având în vedere că am mai, mai avusesem o astfel de misiune. În timpul reuniunilor și după aceea repet, misiunea nu uh, s-a ocupat de un caz uh, particular. Nu am dorit să luăm uh, partea nimănui și nu am dorit nici să, să interferăm cu legislația de acolo. Doream doar să știm care este situația și să găsim soluția cea mai adecvată. Vă vorbesc în calitate de deputată europeană din Comisia PETI și nu ca membru al, al delegației pentru că nu vă voi vorbi în numele tuturor membrilor delegației. Delegația noastră are uh, opinii divergente. Așa cum a spus uh, domnul Becker, nicio, nu întotdeauna am uh, fost pe aceeași lungime de undă. Nici, nu a fost întotdeauna ușor să ajungem la un uh, uh în consens. S-a vorbit despre încălcări sistemice. Uh, că nu toată lumea din sistem își face treaba cum trebuie, dar um, sunt foarte multe probleme care vin uh, din partea uh, acest, uh, acestui serviciu și de aceea trebuie să, să facem această misiune. Primim în continuare petiții pe această temă însă. S-a spus că e vorba de o campanie organizată împotriva serviciului, dar nu toți petiționarii fac parte din vreo mișcare organizată. E vorba doar de persoane care vor să um, se asigure că drepturile copiilor sunt um, respectate. Asta nu înseamnă că toate acțiunile serviciului sau tot personalul serviciului este incompetent, că acțiunile sunt greșite. nu toată lumea care semnează petițiile uh, face campanie împotriva serviciilor. În, urm, în aceste șase luni am încercat să ajungem la un compromis și să um, Um, avem, uh, să ajungem la, un, con, la un, concluzii comune cu guvernul, uh, cu autoritățile germane. Am schimbat foarte multe e mail uh, foarte multe opinii, am re-redactat recomandările, dar niciodată n-am ajuns la un consens până acum. Comisia PETI a Parlamentului European este entitatea cea mai apropiată de cetățeanul european. Noi, la noi, nouă ni se adresează cetățeni din toată Europa. Și nu e vorba întotdeauna de încălcarea vreun articol din legislația europeană. Adesea e vorba de probleme delicate precum aceasta pe care o discutăm acum. Oamenii au așteptări foarte mari de la noi. Noi suntem um, forul uh, ultim căruia um, li se, îi se adresează. Suntem uh, cei în care își pun ei ultima speranță. De aceea cred că ar trebui să schimbăm uh, soarta acestui dosar foarte controversat. Am încercat adesea să ajung la un uh, text uh, de consens. Nu pot vorbi în numele tuturor uh, membrilor delegației, mai ales pentru că nu suntem toți aici. Dar la ora actuală avem două variante. Textul pe care l-am scris eu, pot să vă spun că am luat în considerare aproape toate propunerile. Și a doua variantă a fost elaborată de secretariat. Care va fi soarta acestor două texte de acum încolo? Ține de noi să decidem. Nu știu, nu cred că este foarte convingător. Totuși, o convingătoare varianta că dacă venim cu propunere de amendament în legătură cu un astfel de subiect delicat, dacă acest lucru trebuie să fie făcut de persoane care fie nu sunt de față azi, fie n-au mers la misiunea din Berlin sau care nu uh, și-au dat o să se uh, familiarizeze cu informațiile care ne-au fost transmise. Am ascultat multe opinii, informațiile pe care le-am uh, informațiile pe care le-am primit însă a fost uh, contrar opiniei domnului Becker destul de uh, subțirică, foarte, foarte puțin stufoasă. Uh, nu put scopul nostru nu a fost să ajungem la concluzii fundamentale în legătură cu încălcările existente sau nu. Noi am vrut doar să vedem care este situația și să încercăm să ajutăm pe cetățeni. De la sfârșitul misiunii și până acum am tot primit petiții, e mail scrisori, apeluri telefonice din partea cetățenilor care au fost um, afectați de acțiunile Ugandamdului. Acum avem două opțiuni. Fie alegem uh, varianta secretariatului care permite o anumită marjă de manevră pentru amendamente, acel text ar trebui să fie votat în comisie, sau putem alege varianta mea de text, în calitatea mea de uh, șefă de delegație. Și apoi putem uh, decide termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În, ultima, în partea finală a textului. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamnă raportoare. Aș dori să fac și eu o precizare din partea secretariatului. Membrii au fost informați în cursul zilei de ieri pe mail că dezbaterea va avea loc în această după-amiază și nu dimineață, așa cum era prevăzut inițial. În final, doresc să vă anunț că data limită pentru depunerea amendamentelor este vineri, 11 mai, și acest raport va fi adoptat la ședința Comisiei din iunie. La finalul lucrărilor doresc să precizez faptul că de pe lista petițiilor B s-a cerut transferul pe lista A pentru, uh, pentru punctele 19, 37, 41 și 53. Ședința comisiei se închide. Doamnă Iotova, aveți cuvântul.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 said the amendments should be to the Secretariat so that they can add to it. And they have received the Secretariat. And they've received it. You should say, Mr. Just take the floor. Uh, it was the understanding. Am înțeles că procedural, pentru a ajunge la o soluție, ar trebui să se voteze textul secretariatului, care reprezintă un numitor comun între toți membrii delegației și care recunoaște că membrii uh, individuale ai delegației ar putea să aibă adăugiri la acest text și acele părți vor fi votate ca amendamente. E cel mai bun mod de a ajunge la o concluzie decât să încercăm să tăiem părți de text care nu au un numitor comun. De aceea am considerat că este cel mai bine să uh, operăm în acest mod. Termenul de, amenda de depunere a amendamentelor este vineri la prânz și până atunci se pot aduce comentarii suplimentare la text. Uh, Doamna Kolarska, membrii delegației s-au întâlnit la Berlin, ne-am întâlnit și la Strasburg, toți am fost cu toții prezenți, am discutat și am votat cu privire la text. Am decis care este textul cel mai important și am decis că va fi textul doamnei Iotova. Acum nu știu ce se mai întâmplă pentru că eu eram convinsă că lucrăm pe textul doamnei Iotova și că eu depun amendamente la textul doamnei Iotova și acum iată că între timp ceva s-a schimbat. Poate îmi puteți spune ce anume s-a schimbat între timp. Domnule uh, Macmillan Scott, aveți cuvântul. Thank you. I deeply apologize for not having been here earlier. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să uh, ajung mai devreme la ședință. E vorba de un uh, subiect extrem de delicat și îl urmăresc de câțiva ani. Sunt foarte conștient de interesele care sunt reprezentate în acest aviz. Dar uh, problema, în opinia mea, este că, dat fiindcă avem acum un text pe care l-am primit azi și mi se cere să depun amendamente până vineri, impresia mea este că grupul ar prefera să aibă la dispoziție ceva mai mult timp. Nu înțeleg de ce această problemă este urgentă. Subiectul e extrem de important și având în vedere uh, Carta Drepturilor, Omul, Dreptul, Drepturilor Fundamentale din uh, Tratatul la Lisabona, care introduce concepte noi în domeniul drepturilor copilului. Doamnă președinte, aș dori să uh, vă rog să acordați grupurilor și Parlamentului ceva mai mult timp pentru analizarea acestui subiect delicat și foarte important. Nu avem deloc, uh, nu e o problemă presantă, e avea începutul anului. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Mulțumesc, First. Domnișoară președinte, în primul rând, uh, sunt inspirat de vizita de, azi dimine- de discuția de azi dimineață privind misiunea din România și cred că trebuie să lucrăm cât mai mult cu putință ca să ajungem la un consens. Suntem foarte aproape de a ajunge la acest consens în privința raportului privind România și cred că până la urmă vom reuși. În al doilea rând, niciun raport nu trebuie să fie împotriva poziției principale exprimată de raportoare în raportul său, pentru că uh, șefa delegației a fost doamna Mazzoni și ea ne-a uh, pus la dispoziție principalele elemente ale raportului. Noi am reacționat la contribuția ei, la propunerile ei. Sigur că e normal să lucrăm cu secretariatul, e evident, dar nu credem că acest raport trebuie să fie fundamental opus poziției raportorului. Și sper că aceasta va fi poziția, așa cum am procedat și azi dimineață. Ar trebui să uh, continuăm pe aceeași linie și cu raportul doamnei Iotova și la sfârșit să adoptăm raportul misiunii uh, peti, Comisiei PETI și nu poziția unui raportor împotriva delegației sau poziția delegației împotriva poziției raportorului. Pentru că așa nu facem decât să stârnim conflicte și tensiuni inutile. Eu vă rog frumos să lucrați după aceeași metodă să stăm să discutăm cât e nevoie și uh, apoi să ajungem la o concluzie. Însă orientarea principală trebuie să fie cea propusă de raportor. Nuanțele, detaliile, unele fraze, da, sigur să fie modificate, dar până la urmă principala referință este contribuția raportorului. Mulțumesc! Datorită cererilor dumneavoastră ne vom consulta cu membrii și cu secretariatul în continuare și vom reveni cât mai curând posibil cu detalii privind procedura pe care o vom adopta. Domnule Becker. Ja, ich möchte nur eine ergänzende Bemerkung machen. Voiam doar să aduc o completare. Ich erkenne. Voiam să vă spun că e destul de deranjant să constatăm că exact acest, această poziție despre care vorbim nu contravine poziției secretariatului. Eu aș prefera să avem un text exprimat clar, concis, compact, sintetic și ca în acest text să se reia ideile principale ale problemei. Nu cred că e nicio contradicție aici. Cred că e vorba doar de o versiune utilă dezvoltată în cursul procesului. Asta e părerea mea. Pur și simplu e vorba uh, doar de o precizare și nu de două poziții opuse. Să Сами разбирате, колеги, колко е деликатен този въпрос и ето тук възникна спори в комисия. Cu toții știm cât de delicat este acest subiect. Iată că și în uh, mijlocul comisiei noastre uh, se încep tot felul de discuții. Multe persoane care sunt de față nu înțeleg exact despre ce e vorba. Raportul pe care l-am uh, depus eu nu are ca scop uh, soluționarea acestei probleme extrem de dificile și de delicate. E vorba de un raport bazat pe constatările noastre, pe ceea ce am văzut și auzit și analizat pe parcursul misiunii. Am uh, luat în calcul propunerile, amendamentele uh, propuse de colegii noștri de membrii delegației. Aș vrea să vă rog ca toate discuțiile care se poartă pe marginea celor două texte să țină cont de opiniile delegațiilor. Doamna Obinska a spus în Strasburg ne-am întâlnit cu toții, toți membrii delegației la Berlin și în mod foarte uh, democratic, prin vot, am decis ce text va fi cel pe care vom lucra și majoritatea a arătat o prevenție pentru raportul meu. Doamna Bobinska. Eh, ostatnie eh, last word. Eh, you said that o ultimă intervenție. Ați spus că vă veți consulta cu secretariatul și cu alți uh, deputați. Avem nevoie de uh, consultări mai transparente. Ni se tot spune, ne consultăm cu unii sau cu alții și nimeni nu știe ce membrii, cu cine se consultă. De aceea aș propune să fim și noi informați cum se va lua decizia, pentru că eu uh, credeam că decizia s-a luat, dar iată că decizia s-a, e de fapt alta. Aș vrea să știu și eu care sunt procedurile. În urma acestei dezbateri, uh, probabil că va trebui să se mai organizeze o nouă întâlnire și să discutați din nou raportul acestei vizite și să stabiliți o nouă întâlnire.